Dear colleagues, Dragi colegi, putem începe discuțiile de astăzi. Avem adoptarea ordinii de zi ca prim punct. Dacă nu există obiecții, putem considera ordinea de zi adoptată, fără modificări. Comunicările președintelui. Avem 20 de limbi disponibile Documentele le găsiți în aplicația e-meeting. Reuniunea este transmisă pe internet. La punctul 3 trebuie să vă prezint informații cu privire la negocierile interinstituționale în curs pentru dispozitivele medicale și dispozitivele de diagnosticare. Cel de-al doilea trialog a avut loc pe 16 martie. Al doilea trialog sub președinția neerlandeză, unde au fost uh, finalizate o serie de puncte cheie. Propunerea a fost adoptată pe 9 martie pentru dispozitivele cu un grad de risc ridicat, viabilitatea substanțelor CMR, toate au fost aprobate de Parlamentul European, precum și articolul 26. În ceea ce privește monitorizarea pentru dispozitivele cu risc ridicat, acesta încă mai este analizată. Apoi, în ceea ce privește actualizarea privind uh, siguranța, regula 6, 19 și 21 și expertiza pentru autoritățile naționale. Și în încheiere, chestiunea IVD a fost discutată și încă o dată Consiliul a prezentat limitele poziției sale pe acest subiect. Următorul punct. Schimb de vederi cu Comisia Europeană privind studiul de impact am discutat acest punct după ce a fost prezentată o petiție de Helmut Wolfram în ceea ce privește turbinele eoliene de la granița dintre Germania și Republica Cehă și după discuție am hotărât să avem un schimb de opinii cu Comisia și dau cuvântul imediat domnului Kremslis, reprezentant al Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă prezint câteva aspecte cheie care țin de procedura de studiu de impact de mediu în context transfrontalier. Aveți aici, în partea stângă a acestei, acestui slav, slide, directiva EA și în partea dreaptă Convenția ESPO, o convenție care a fost ratificată de Uniunea Europeană și de statele membre. În ceea ce privește directiva privind studiul de impact, articolul 7 acoperă efectele transfrontaliere și procedura care trebuie să fie pusă în aplicare în cazul proiectelor cu efecte transfrontaliere. Există două anexe la directivă, anexa 1, unde studiul de impact este obligatoriu și se ia în considerare importanța proiectelor acoperite de această anexă și anexa 2, unde studiul de impact are caracter facultativ. Acestea sunt proiecte care nu sunt așa de relevante din punct de vedere al impactului asupra mediului și unde adesea e nevoie de uh, o procedură de monitorizare. În partea dreaptă a slide-ului arătăm că această convenție, care a intrat în vigoare în 1997, este ratificată de noi, Comisia și statele membre. Anexa, Apendicele 1 ca și anexa 1, prezintă activitățile care se supun evaluării pe baza acestei convenții. E un proces care are o dimensiune de drept internațional care trebuie să fie respectată. Directiva ea a fost modificată cu ajutorul unei nouă noi directive 2014 52, care trebuie să fie ratificată de statele membre anul viitor și apoi să intre în vigoare. Să fie pusă în aplicare, este deja în vigoare. Articolul 7 a fost modificat în sensul că a fost uh, creat uh, un organism comun pentru a asigura procesul de coordonare în cazul evaluării procedurilor cu efecte transfrontaliere și, prin urmare, proiecte care necesită consultații ce trebuie desfășurate în mai multe state membre putem vorbi de două, trei sau chiar mai multe, și statele membre pot să creeze o entitate comună care să se asigure că acest proces este bine coordonat. Ce este important să remarcăm este că pe baza acestei noi directive există posibilitatea de a eficientiza evaluările de mediu, adică să se stabilească un fel de ghișeu unic unde evaluările, nu doar cele care țin de directiva EIA, dar și uh, în ceea ce privește aplicarea directivei Habitate sau directiva SVSO, pot să fie coordonate sau pot să fie incluse într-un proces comun de evaluare. importanța procesului EIA. Acesta este un proces care garantează responsabilitate politică și socială și acceptare la nivel social a proiectelor desfășurate pe baza acestei directive. Vorbim despre un instrument care furnizează acces la informațiile de mediu, consultații publice și participare și, prin urmare, stimulează nivelul de acceptare socială a proiectelor importante și, în acest sens, este în concordanță cu uh, cererile privind uh, dezvoltarea durabilă care apar în cazul participării publicului și informațiilor de mediu. Directiva a fost uh, discutată în Curtea de Justiție, există o jurisprudență consistentă și, în plus, procesul de evaluare a impactului, conform Curții Internaționale de Justiție, a fost recunoscut ca fiind un principiu pentru drept public internațional. Proiectele transfrontaliere menționate în EIA, există o țară de origine, adică țara în care se desfășoară proiectul sau activitatea, și una sau mai multe părți afectate, și anume unul sau două state membre unde impactul proiectului inițial poate fi resimțit. Acestea sunt proiecte care pot avea un efect negativ transfrontalier semnificativ care se implice mai multe țări, nu doar țara de origine și uh, Acestea sunt genul de proiecte pe care le definim a a fi proiecte transfrontaliere pe scară largă. Pe baza Convenției ESPO, care se aplică Uh, nu doar statelor membre, ci și statelor terțe care au ratificat-o, pot exista proiecte dezvoltate de țări care nu sunt parte a Convenției ESPO, dar care sunt semnatare ale Convenției privind părțile implicate. Și asta a fost și exemplu în cazul Stream 1, unde entitatea de origine a fost Rusia care nu este o țară semnatară a Convenției EPSO. Și pentru necesitățile acestui proiect s-a aplicat Convenția ESPO de facto. Comisia Europeană nu efectuează studii de impact, studii de mediu și nu suntem entitate de origine sau parte afectată. Este un aspect foarte important care trebuie să fie luat în considerare Statele membre pot să aibă ambele capacități, dar noi, Uniunea Europeană, reprezentați de Comisie, nu putem fi uh, părți de origine în concordanță cu partajarea competențelor între UE și statele membre. Dar sigur că, în calitate de gardiene ai tratatelor, avem datoria de a controla aplicarea achiului european și în achiul european există și directiva EIA și Convenția ESPO care trebuie respectate ca atare. Aici avem câteva posibile soluții, conformarea și implementarea legislației existente, care trebuie să fie garantate de toate părțile care participă la proiectele transfrontaliere. Este o răspundere partajată, unde, în funcție de capacitățile lor, părțile trebuie să se asigure că achiul european este respectat, comunicare eficientă și constructivă între părți este un aspect important și sigur cooperarea este și ea importantă și am stabilit și un document cu orientări și există și acorduri în cadrul Convenției ESPO pentru facilitarea acestui proces. Aici aveți două documente de orientare pe care le-am uh, publicat deja. Unul pentru procedura de studiu de impact de mediu pentru proiectele transfrontaliere pe scară mare este disponibil documentul, îl puteți găsi cu acest link și celălalt, eficientizarea procedurilor de mm, studiu de impact, în cazul cărora avem proiecte de interes comun în domeniul energetic. Aici avem 10 orientări fixe. Astea au fost uh, principalele aspecte cheie pe care am vrut să vi le prezentăm ca introducerea acestui subiect și acum, domnule președinte, vă stăm la dispoziție pentru întrebări, dacă există. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum ne putem începe discuția. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această introducere și uh, pentru această început al dezbaterii dacă vedem că există o inițiativă cu um, efecte transfrontaliere, întrebarea este uh, cine stabilește dacă respectiva inițiativă are uh, această dimensiune transfrontalieră. Uh, la granița cu Germania s-a ridicat uh, această centrală electrică de eoliene și acum uh, se uh, afirmă că nu ar avea efecte acest uh, proiect, nu are efecte transfrontaliere. Și de aceea pun întrebarea cine stabilește dacă există sau nu efectele transfrontaliere. Și după părerea mea, nu se poate să se stabilească Uh, de către cel care construiește proiectul. Deci nu pot să stabilesc eu că proiectul meu are sau nu are astfel de efecte. Trebuie oricum să-mi informez vecinul cel puțin. Și dacă există efecte transfrontaliere, uh, ele se pot constata după aceea, dar se pune întrebarea și ce se întâmplă înainte că cehii, partea cehă a spus că ne pare rău, dar proiectul nostru nu vă deranjează cu nimic. Asta a fost răspunsul la petiție. Și de aceea întreb și eu când se stabilesc deci efectele și cine le stabilește. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, doamna Scher Pirc. Nu aveam intenția să intervin, dar acum uh, mă simt provocată. Este o întrebare de ordin internațional. Avem directiva privind păsările în Uniunea Europeană și știm care este impactul ei. Statele membre se ocupă în prezent de acest subiect. În țările de jos, noi suntem implicați în acest proces. Există o regiune numită Hofen, în apropiere de granița cu Germania și acolo există un fel de laștină și ne întrebăm dacă trebuie să protejăm sau nu zona respectivă. Și ne gândeam dacă n-ar trebui să ne coordinăm mai bine acțiunile uh, ca să vedem ce se poate face exact. Sunt lucruri care pot fi făcute într-o țară, alte, în altele nu și trebuie să ne coordonăm mai bine. Mulțumesc, doamna Corecea. Mulțumesc, domnule președinte. Eu n-au nimic. české Republice k ní došlo k implementaci této směrnice poměrně... Vreau să vă spun că în Republica Cehă vorbim de... It's okay? Thanks. Okay. Thank you very much. Eh, já bych chtěla jenom upozornit na to, že implementaci této... Încă o dată. Vreau să vă spun că implementarea acestei directive, directiva care a fost implementată din perspectiva amenințărilor că proiectele europene urmează a fi suspendate, deci am implementat-o și acum putem să o transpunem în mod corespunzător. Cred că uh, noi avem acum una dintre cele mai stricte legi în Uniunea Europeană din perspectiva dezvoltatorilor și constructorilor. Impactul legislației noastre este unul extrem de extins și legiuitorii ne spun câteodată, investitorii ne spun că vor merge să investească în Germania pentru că legislația de acolo le permite să obțină toate permisele și autorizațiile în trei luni, pe când în cazul nostru e nevoie de 3, 5 sau chiar 10 ani. Și aș vrea să folosesc ocazia aceasta dat fiindcă avem un reprezentant al Comisiei alături de noi, pentru a pune următoarele întrebări. N-ar fi mai bine pentru ca termenii aceștia, cerințele acestea să fie implementate în mod uniform la nivel uh, european, deci să nu există condiții diferite în funcție de stat membru? Cred că astăzi ne aflăm într-o situație inegală. Nu există un cadru de acțiune egal, echitabil. Și Comisia este foarte strictă împotriva țărilor mai mici, dar mai puțin strictă împotriva țărilor mari. Înțelegem care este scopul și ce se urmărește cu această directivă, dar nivelul de transpunere este problema. Pentru că, iată, duce la situații de genul celea pe care tocmai am uh, descris-o. Există petiții în care cetățenii germani se plâng de situația din Republica Cehă, dar există probleme similare și în alte state membre. Mm, și noi nu putem avea un rezultat clar al studiului de impact de mediu și întrebarea mea către comisie este dacă aveți în vedere o revizuire a directivei. Thank you very much. Mulțumesc. Dacă nu mai vrea nimeni să intervină, așteptăm răspunsul din partea Comisiei. Thank you, Chairman. I will try to reply globally. Thank you for... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările. Cine stabilește dacă un proiect are efecte transfrontaliere? Ați întrebat. Există un proces în cursul căruia cel care se ocupă de procesul respectiv, de proiectul respectiv, trebuie să facă un raport cu un sumar al raportului în care se, fac, se evaluează toate posibilele impacte ale proiectului respectiv. Raportul acesta de mediu este precedat de un document pe care uh, cel care se ocupă de proiect poate să îl solicite autorităților pentru a vedea care sunt informațiile de care trebuie să dispună în funcție de uh, domeniul de aplicare al proiectului respectiv. Acesta este instrumentul în baza căruia se face o evaluare a uh, impactului transfrontalier, raportul respectiv. Această determinare a aplicabilității raportului însă, însă uh, este mai complicată în cazul unor proiecte mai complexe. Adesea, în documentul respectiv de stabilire a aplicabilității proiectului, autoritatea poate spune, da, vor exista, din cauza caracteristicilor acestui proiect, va exista un impact transfrontalier, dacă, de exemplu, e vorba de un proiect care trece frontiera dintre două state membre, o conductă sau un alt fel de, astfel de proiect, care în mod evident duce la un impact asupra ambelor state. Nivelul de detaliu din uh, respectivul raport permite identificarea, foarte probabil, a impactului transfrontalier. Mai mult decât atât, raportul de mediu face obiectul și unei consultări publice și unei, unei aviz al autorităților de mediu autorități care pot fi altele decât autoritățile competente și care pot identifica anumite nevoi transfrontaliere ce vor trebui evaluate. Acesta ar fi procesul. Pe de altă parte, dacă în, car, în, în cursul acestui proces statul membru consideră că ar putea apărea un impact transfrontalier, trebuie să notifice țării afectate informațiile respective țara afectată fiind cel mai adesea țara învecinată. Însă mai există o posibilitate în cazul în care țara afectată consideră că proiectul care se desfășoară pe teritoriul unei uh, alte țări învecinate, proiect pentru care procesul a arătat că n-ar exista un impact transfrontalier, țara afectată chiar și așa poate să spună, noi considerăm că există un astfel de impact transfrontalier, prin urmare vrem să fim notificați. Și atunci se declanșează procesul de notificare, care cuprinde și informarea opiniei publice din țara afectată. Și așa cum spuneam și mai devreme, în noua directivă se prevede că Procesul de consultare cu privire la efectele transfrontaliere între cele două țări de origine și afectată se poate fi, poate fi organizat de către un organism comun adecvat ce poate fi instituit ad hoc. Prin urmare, există niște garanții împotriva acestor efecte transfrontaliere. Chiar dacă nu sunt identificate de țara de origine, ele pot fi identificate de către statul membru afectat și în acest caz, se declanșează procedura în baza articolului 7. Referitor la ce spunea doamna eurodeputat din Cehia, Directiva nu trebuie transpusă la nivelul maxim. Ceea ce verifică Comisia este ca dispozițiile directivei să fie transpuse în mod corect. Dacă statul membru dorește să transpună uh, directiva în legislația națională prin măsuri mai stricte, statul membru o poate face, dar nu i-o cerem noi, Comisia. Și când e vorba de controlele de conformitate, ceea ce verificăm noi se referă la transpunerea dispozițiilor directivei care trebuie transpuse. Au existat unele probleme legate de transpunerea acestei directive în Cehia. Eu n-aș dori să mă refer acum mai în detaliu la acestea. Trebuie ținut seama și de condiționalitățile diferitelor programe cu privire la cofinanțare. Directiva EIA e o directivă care poate afecta orice proiect cofinanțat din fondurile Uniunii Europene. Și un alt lucru important, s-a adoptat o nouă directivă. Directiva din 2014, pe care am prezentat-o în, pe ecrane, Directiva încă nu se aplică, statele membre o pot sau trebuie să o, pun, o transpună până în luna mai 2017. Prin urmare, în momentul de față, statele membre au posibilitatea de a transpune această directivă înainte de termenul limită din 2017 și pot uh, astfel să remedieze unele vulnerabilități identificate în uh, legislația în vigoare, sau acolo unde procedurile au fost identificate ca fiind prea greoaie pentru ca dezvoltatorii să-și poată promova proiectele. Și, nu în cele din urmă, această directivă prevede și o raționalizare a evaluărilor de impact. Acolo unde se aplică mai multe directive, statul membru are posibilitatea, când transpune legislația europeană, să folosească evaluarea comună sau coordonată tocmai în scopul de a accelera procesul de evaluare, astfel organizând o singură consultare publică, astfel redactând un singur raport de mediu, iată, și obținând în felul acesta o mulțime de avantaje. Și ultima observație pe care voiam să o fac pentru a răspunde la cele spuse de domnul de doamna eurodeputat din țările de jos, este adevărat că referitor la directiva Habitată și Păsări. Acestea sunt acum în procesul de revizuire refit, ale cărui rezultate le așteptăm până la vară, anul curent. Sunt domenii importante, în special uh, zonele Natura 2000, zonele de frontieră Natura 2000, zone care trebuie protejate și desigur, dacă există un proiect care, aflându-se în zona de frontieră, ar putea avea un impact asupra unei astfel de zore, zone Natura 2000, trebuie să fie evaluat în baza articolului 60, în baza așa numitei proceduri de evaluare adecvate. De aceea mă și referam la procesul acesta de raționalizare mai devreme, pentru că acum toate aceste procese se pot coordona într-o singură evaluare care va analiza și impactul asupra mediului și impactul asupra naturii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite. Domnul Iar. Mulțumesc. Vreau să mă refer la cele două situații uh, care, din punctul meu de vedere, nu corespund principiilor de bună vecinătate și puteți să evaluați dumneavoastră dacă corespund directivei. Deci dacă vrei să-ți exerciți drepturile, trebuie să știi că se construiește respectivul proiect, că altfel o să dureze foarte mult. Acum avem situația în care acest parc de eoliene este uh, la 250 de metri de granița Germaniei și uh, foarte aproape de zona protejată. Uh, și susțin că nu există efecte asupra părții germane. Dar zic eu că din practică putem să tragem învățăminte și ar trebui să învățăm să purtăm un dialog cu vecinul Uh, dacă o să răspundeți că cele două situații sunt acoperite de directive, o să mă duc liniștit acasă, că știu că pot să stau liniștit de vorbă cu vecinul. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă pot asigura că nu e vorba doar de locurile unde există o, uh, o zonă Natura 2000. Efecte semnificative pot avea loc și în afara unei astfel de zonă Natura 2000. Și chiar nici măcar aproape de frontieră dar asta nu înseamnă că nu pot avea un impact asupra unei țări învecinate și în cazurile acestea trebuie să existe o notificare, pentru că impactul poate să însemne poluarea aerului, a apei, a râurilor și fluviilor. Deci, iată, ceva care poate să ducă la o poluare transfrontalieră, dacă poluarea pornește dintr-o țară. Ceea ce este important este ca proiectul să fie evaluat corespunzător și țineți seama și de faptul că raportul de mediu și decizia care îl însoțește conțin toate măsurile de atenuare și de compensare care uh, compensează practic orice fel de impact. Deci trebuie să vedem uh, procesul în întregimea sa. Și, nu în cele din urmă, chiar și în cazul unui proiect ce a fost considerat a nu avea un impact transfrontalier, poate, se poate ca acesta să fie adus în instanța țării de origine dacă se consideră că el a avut impact transfrontalier. Cel este mai important este că în cazul, este că în cazul uh, proiectelor controversate, țara de origine trebuie să uh, contacteze țara uh, afectată și să o întrebe dacă dorește să fie notificată. Și astfel, autoritățile din țările care ar putea fi afectate răspund, nu ne interesează sau vă rog să ne notificați. Deci acest lucru se întâmplă în baza procesului preliminar de informare ce trebuie parcurs. Vă asigur însă că în directivă sunt prevăzute toate garanțiile care pot permite evitarea acestui gen de probleme. Thank you very much. We can uh, conclude here. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, credeam că putem încheia acest punct, dar mai este o intervenție. Ursprünglich hätte mich nicht zu Wort. Inițial n-am vrut să intervin, dar apropo de revizuire uh, revizuirea directivei Habitat și directivei privind uh, flora și fauna. Uh, Parlamentul a spus clar care este poziția sa. Important este să se pună în aplicare, așa cum se cuvine, legislația existentă. pentru că de multe ori se obțin rezultatele fix inverse uh, prin aplicarea legislației existente. This is the position of the Commission too, but we need to... Aceasta este și poziția Comisiei, dar trebuie să așteptăm încheierea procesului și concluziile sale. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, sperăm că acest lucru, încheierea acestui proces de revizuire refit se va încheia în lunile următoare. Va avea loc în lunile următoare. Vă mulțumesc foarte mult și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi o dezbatere comună pe marginea punctelor 5 și 6 din ordinea noastră de zi. Dacă aveți, nu aveți obiecții, regula 106 privitoare la adoptarea substanțelor active. După cum știți, la început aceste obiecții au fost înaintate de către 13 membri, chiar membrii care nu aparțineau comisiei noastre. Acum există un uh, susținător pentru fiecare grup uh, politic și acum îi dau cuvântul lui Pavel Poț pentru a vorbi în numele socialdemocraților. Te rog, Pavel. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat la, în redactarea moțiunii pentru rezoluție. O bună parte din text se bazează pe propunerile mele, de aceea, dacă îmi îngăduiți, aș dori să am o intervenție ceva mai lungă decât ceilalți colegi. Îmi pare rău, în primul rând, că se întâmplă ceea ce se întâmplă. O obiecție parlamentară este chiar ultimul uh, gest la care suntem nevoiți să recurgem uneori. De fapt, ar trebui să nu fim în situația de a recurge la acest gest, pentru că atunci când o facem, asta înseamnă că ceva a funcționat foarte greșit sau că s-a folosit procedura de comitologie la adoptarea și readoptarea anumitor substanțe și că această procedură a fost radical greșită. În 2012 a demarat acest proces. Am avut timp destul să discutăm despre asta, dar cred că discuțiile au căpătat o amploare mai mare acum o lună. În luna martie a avut loc o conferință internațională la care au participat și EFSA, și Comisia, și IARC, și câțiva dintre colegii care vor interveni astăzi. Cei care s-au opus n-au fost de față, probabil că nu i-a interesat uh, ce avea de spus un organism uh, științific independent. Ulterior, am trimis domnului Andricaitis o uh, scrisoare prin care am solicitat amânarea votului în comitetul permanent. Și asta s-a și întâmplat pentru că au vrut să vadă care sunt pozițiile statelor membre și Comisia și-a dat seama în cursul acestui proces că nu va ajunge la majoritate calificată și atunci a preferat să nu treacă la vot. Aprobarea glifozatului a avut loc în luna iunie și statele membre au avut ocazia să voteze în mai 2016, vor avea posibilitatea să voteze în mai 2016 la următorul comitet, la următoarea reuniune a comitetului. Eu sper ca noi să ținem seama de aceste ultime evoluții. În calitate de fiziologist și de membru al acestei comisii, nu pot accepta o substanță activă ale cărei efecte nu au fost studiate de plin, în special când uh, aceste efecte vizează buna funcționare a sistemului hormonal. Glifozatul este una dintre multele substanțe active la care suntem expuși, ca, un, ca într-un fel de cocktail de substanțe la care suntem expuși și este una dintre substanțele active răspândite, cele mai răspândite despre care acum Organizația Mondială a Sănătății spune că ar putea fi cancerigene. Este prezentă peste tot, în mediu, în organismul uman, în urină, pretutindeni. Prin urmare, n-ar trebui ca ea să fie reaprobată fără niciun fel de condiționalitate și dacă ar fi să se accepte reaprobarea, ea trebuie să se bazeze pe studii ce ar trebui făcute imediat publice. <clears throat> și aș avea și mai multe întrebări pentru Comisie. Cum va răspunde obiecției Parlamentului European și statelor membre Comisia mai întâi? În al doilea rând, cum va proceda EFSA în ce privește studiile publice, care deocamdată nu, studiile făcute, care deocamdată nu sunt publice? Se va extinde reaprobarea glifozatului pentru termenul maximum de 15 ani prevăzut în CE 2009 1997, cum în acest caz ați luat dumneavoastră în calcul pro, uh, uh, principiul precauției. În Statele Unite am, uh, există studii care arată exact opusul celor susținute de comisie. Se va monitoriza prezența glifozatului în produsele alimentare sau Uh, se va ceda în fața presiunii marilor uh, companii multinaționale din sector. De ce nu s-a ținut seama de rezistența antimicrobiană? De ce nu s-a spus că glifozatul este considerat un antibiotic, de fapt, impactul său este asemănător cu al unui antibiotic și că, prin urmare, duce la o mai mare rezistență la patogeni, distrugând flora microintestinală? Și există studii interpares numeroase care dovedesc acest lucru. M-au surprins foarte mult discuțiile care au avut loc la Comisia pentru Agricultură anul acesta. E adevărat că s-au spus multe lucruri în cadrul acelor discuții, am să mă refer la patru dintre ele, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Lucruri care s-au spus în mod repetat. Laboratoarele independente spun de regulă că există o problemă cu glifozatul. Laboratoarele însă, la, laboratoarele care sunt finanțate de sectorul industrial cu pricina însă, spun că glifozatul este absolut în regulă. Dar glifozatul este prezent pretutindeni, în sol, în alimente, chiar și în berea nemțească care mie îmi place așa de mult. Ceea ce contravine afirmațiilor anterioare ale industriei care spunea că glifozatul ar fi uh, metabolizat complet. Eu cred că nu trebuie să luăm decizii bazate pe emoții, ci pe studii științifice serioase. Sunt de acord în acest sens cu cele spuse de domnul Paolo de Costa, că nu există astfel de studii. EMSA se referă la câteva studii, acestea s-au fost finanțate chiar de industrie. Deci, dacă nu există studii independente, ar trebui să așteptăm cu autorizația asta până când ele vor, fi, vor exista, nu numai în cazul glifozatului, dar în, cad, în cazul tuturor celorlalte substanțe active. Trebuie să ne bazăm pe expertiza științifică, nu pe ideologie, când luăm o astfel de decizie. Tocmai asta vrem și noi, a existat o, am organizat o conferință științifică la care reprezentanții, uh, la care oponenții uh, mei uh, nu au participat, dar dacă ar fi participat, ar fi beneficiat de foarte multe informații. Noi chiar am, noi am publicat și l-am invitat pe domnul profesor Mesnici uh, și eh, de la uh, o universitate britanică și pe alți profesori din, din domeniul de la universități americane care au vorbit în fața, chiar aici în Parlamentul European. Există un impact molecular și micromolecular al acestei substanțe și trebuie să avem în vedere și substanțele, efectul acestor substanțe în cantități mici, dar pe termen lung, pe care EFSA, de exemplu, nu-l analizează. Ar trebui văzute și studiile comune cu Statele Unite care fac legătura dintre glifozat și o serie întreagă de boli. Și o ultimă observație și un ultim tweet. Glifozatul este o substanță vitală pentru agricultură. Și ni s-a spus că mai toxice decât glifozatul sunt alcoolul și cafeina. Iată, doamnelor și domnilor, este o abordare ideologică, exact ceea ce de fapt criticau oamenii aceștia. Dar atunci am putea spune același lucru și despre sare, numai că nu vorbim în acest caz de substanțe care intervin în metabolismul celular și sunt perturbatori endocrini. Însă în cazul glifozatului se poate vorbi de acest lucru. Eu n-aș spune că e vorba de o substanță care pune viața în pericol. E adevărat că și cafeina și alcoolul sunt substanțe agreabile, pot da dependență și există un efect de uh, retragere, un, un efect de uh, un efect dificil dacă nu, dacă nu le mai folosești, dar nu au gravitatea glifozatului. Mulțumesc și acum din partea GUE. Poți scrie. Doamna Conecina, domnul Poți este persoana care redeschide acest subiect și a menționat multe elemente, dar haideți să fac o sinteză a situației. Cam acum 9 luni ne-am întâlnit să discutăm obiecția noastră împotriva autorizării substanței glifosat. Ați refuzat spunând că este prea devreme. Ei bine, cu toții aveți opinia aceasta, dar nu pare să fie toată lumea mulțumite, mulțumită, pentru că sunt multe întrebări legate de glifosat unde ne trebuie răspunsuri. Și situația este cel puțin bizară. Cei care s-au ocupat de acest subiect uh, mai mult timp și publicul în general și ombudsmanul european uh, sunt șocați de cum se abordează autorizarea acestei substanțe de către comisie. se adaugă comentarii la comentariile noastre de anul trecut, se uh, tot adună dovezi care confirmă ce spuneam noi anul trecut și arată că acest, această substanță are efecte nocive și apar în fiecare zi studii care arată că glifosatul este periculos pentru sănătatea umană, dar din păcate Comisia a închis ochii la aceste obiecții ale noastre și la cele ale altora și vă aduc aminte că grupul acesta în februarie la Strasburg uh, a avut o dezbatere cu reprezentantul Comisiei și spunea atunci Comisia că nu trebuie să ne temem de nu avem a ne teme și uh, ultima obiecție de anul trecut a fost uh, respinsă condiționat. Este însă cea mai îndelungată autorizație cu care avem de a face și mie nu mi se pare că comisia răspunde la preocupările exprimate. Cei care obiectează la poziția noastră au în spate multe date din partea EFSA, dar EFSA și-a pierdut de mult credibilitatea în, pe tema aceasta. EFSA a autorizat zaharina, care este interzisă în Canada pentru că este o substanță cancerigenă și la fel este interzisă și în Statele Unite. Și discutăm uh, aici de o serie de substanțe care trebuie să fie reautorizate. Acum discutăm despre o substanță care ar fi autorizată pe termen lung și pune în pericol sănătatea oamenilor. Comisia pare să se joace cu lucrul acesta și nu pare să fie responsabilă pentru cetățenii UE și sănătatea lor. Dar cetățenii ne-au acordat nouă încrederea de a-i apărea, de a apăra. Așa că sunt mult mai multe pesticide mai uh, blânde și haideți să nu punem în pericol sănătatea cetățenilor. Autorizația înainte de obținerea datelor este o practică numai în situația în care se dovedește că nu există niciun fel de pericol. Dar, în cazul de față, nu este așa și dacă nu știm în cine să avem încredere, haideți să avem încredere în cei care ne-au ales, în cetățeni și în ombudsmanul european. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să explic colegilor că ordinea intervențiilor este următoarea. Întâi și întâi intervin membrii grupurilor politice și care au semnat obiecția și apoi alte grupuri politice care nu au semnat-o, da? ca să vă explic de ce este o ordine diferită a intervențiilor. Și acum din partea verzilor, domnul Saiz. Mulțumesc. Stimați colegi, știm că a crescut foarte mult utilizarea glifosatului din 1974 200, de 264 de ore a crescut. Uh, știm că glifosatul este un erbicid neselectiv, foarte periculos. Se utilizează mai ales în agricultură și trei sferturi din volum este utilizat în lucrări agricole și de grădinărit. și sunt cantități tot mai mari de glifosat prezente în apă, în sol, în uh, alimente, vedeți, spuneați, uh, se spunea și despre berea germană. Fără îndoială, oamenii sunt expuși la substanța aceasta tot mai mult, uh, mult mai mult decât în trecut regulamentul privind pesticidele din 2009 abordează toate aceste substanțe și stabilește în mare detaliu cum trebuie uh, uh, abordate substanțele active și cum se autorizează ele. Ele sunt autorizate numai în momentul în care este neglijabilă expunerea oamenilor uh, și dacă nu există un alt, o altă substanță prin care se poate uh, obține același efect. Mulți dintre noi au obiecții sau întrebări legate de autorizarea substanței acestea și putem aplica principiul precauției. Comisia ar trebui să-l aplice de altfel. Uh, și să nu extindă autorizația acestor substanțe active. Acum câteva luni am avut o dezbatere pe tema aceasta între reprezentanții IARC și EFSA. Și EFSA susținea că se bazează pe o serie lungă de studii ca date de referință, dar știm că sunt informații publice disponibile, relevante, care nu au fost luate în seamă. Comisia propune extinderea autorizației pentru glifosat pe 15 ani. De ce oare? Este perioada maximă. De ce nu s-a propus altceva? majoritatea membrilor din Parlament favorizează extinderea aceasta a autorizației, dar de ce să o facem pe un termen atât de lung? Comisia nu aplică niciun principiu de protecție sau de precauție și știm foarte bine că această substanță nu omoară doar uh, plante, ci și fungi, bacterii și alte organisme și are un efect asupra biodiversității. În ciuda conflictului care există între IARC și EFSA, acestea două sunt de acord asupra unui lucru și anume ce să facă Comisia pentru a avea la dispoziție un set de date. Într-un studiu mai amplu însă apar o serie de argumente care arată care sunt efectele nocive uh, asupra mamiferelor mari, cum ar fi oamenii. Vorbim despre efecte carcinogenice și se mai pune și problema uh, efectului pe care îl are această substanță ca um, perturbator endocrin. Afectează sănătatea oamenilor, afectează sănătatea animalelor și mediul înconjurător. Și uh, trebuie aplicat principiul precauției. Grupul nostru crede că acest principiu nu este compatibil cu măsurile pe care le propune Comisia. Deci am vrea să se retragă propunerea de extindere a autorizației și să ne asigurăm că se face, așa cum se cuvine, un studiu independent în ceea ce privește clasificarea substanței glifosat. Și după ce se publică informațiile științifice, DigiSante, care are ca sarcină protecția sănătății umane, să spună dacă este sau nu de autorizat substanța. Stimați colegi, sunt mai mult de 20 de intervenienți. Dacă fiecare intervine atât de mult timp, nu o să avem timp să terminăm. Vă rog să vă restrângeți intervențiile la 5 minute. Domnul Pedicini, EFDD. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să am o intervenție concisă. E incredibil de iată că suntem încă o dată aici, în fața comisiei, vorbind despre principiul precauției pentru a ne opune pentru validarea glifozatului pentru încă 5 ani. În 14 măști de bere din Germania s-a găsit glifozat. Deci iată că acesta are impact nu doar asupra pânzei freatice sau a biodiversității, ci se găsește și în lanțul alimentar. În timp ce Germania și EFSA par să fie convinse că glifozatul nu reprezintă o problemă pentru om, bazându-se pe studii finanțate de multinaționalele care produc glifozatul, revista, o revistă de specialitate a arătat, pe baza unui studiu făcut de 17 experți din 11 țări, că există o mare legătură între linfoma Hodgkin și expunerea la glifozat și Autoritatea pentru, Organizația pentru Cancer a clasificat această substanță ca fiind cancerigenă pentru om. Și totuși, iată că acesta se este propus pentru uh, reautorizare, nu doar ca ierbicid, ci și pentru tratarea pământurilor. Acestea se găsesc în cerealele pe care le mănâncă copiii noștri dimineața. Uh, să nu uităm acest lucru și sunt uh, pulverizate pe plante cu câteva ore ca, înainte ca acestea să fie culese. Cum putem, deci, să uh, Uh, reautorizăm acest, subst această substanță, lăsând deoparte faptul că este un perturbator endocrin sau care este impactul său. Aș vrea să-mi spuneți, Comisia, care sunt condițiile pentru aplicarea principiului precauție, pentru că dacă nu îl aplicăm acum, când? Mulțumesc, doamna Dorna Nobianov din partea NF. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi, aș vrea în primul rând să, precede, să, pro, să precizez o chestiune de formă și de procedură. Deci, uh, obiecția noastră urmează același obiectiv și vă aduc aminte că grupul nostru uh, urmărește să apere interesele cetățenilor și mediului. Uh, și sper că astfel să depășim conflictele partizane. Formula comercială acestui produs este utilizată uh, și vă duc aminte de poziția noastră pe care o luăm în instituția aceasta. Noi luptăm împotriva rezistenței la antibiotice, uh, Uh, și a, utiliză, a utilizării antibioticelor de ani de zile și s-au depus chiar uh, brevete pentru o astfel de utilizare. Uh, noi facem apel la o prudență consolidată față de substanțe care sunt utilizate ca antibiotice. De ce a mers așa de departe comisia? Trebuie să vedem contextul științific, specific pe de o parte avem studiile EFSA și pe de altă parte există dubii și în momentul în care vorbim de dubii admitem că există niște riscuri. Anul acesta s-a stabilit uh, o expunere foarte mare la această substanță, deci trebuie să fim prudenți. Mediatorul european, ombudsmanul european, a avertizat Comisia de cât de important este să respecte principiul precauției în momentul în care ia o decizie în ceea ce privește punerea pe piața pesticidelor. Toate aceste chestiuni ar trebui să ne facă să credem că Comisia o să dea dovadă de prudență și o să facă cel puțin o evaluare serioasă a riscului pe criterii noi și pe o altă abordare, o abordare nouă. Și uh, de asemenea să, uh, să revină asupra listei de substanțe periculoase pe care noi considerăm că nu o putem privi ca pe o listă serioasă. De asemenea, uh, să urmărească finanțarea studiilor și uh, identificării de alternative sunt foarte diferite pozițiile în chestiunea aceasta și noi credem că a venit momentul să ajungem la un acord, la un punct de convergență. Mulțumesc, domnul Demesmaker, pentru ECRM. Mulțumesc, stimați colegi. Am decis să sprijin obiecția în nume propriu. Uh, în ceea ce privește propunerea Comisiei de extindere a autorizației pe 15 ani pentru glifosat. Se pune întrebarea dacă glifosatul este uh, periculos în general sau nu, dar în afară de această întrebare, uh, conform cu studiile EFSA, glifosatul nu este carcinogen. Dar sunt organizații, cum este IARC, care a conchis că uh, poate fi cancerigen. Și factorul determinant uh, în studiile EFSA și IARC uh, este modul în care este combinată această substanță cu restul substanțelor din formulă știți că nu putem să comparăm mere cu pere. Comisia pare că și-a dat seama de acest lucru. Așa că de ce să se extindă autorizația um, împreună cu um, cealaltă substanță din formulă și de ce să se uh, autorizeze substanța pe o perioadă maximă, de ce pentru pe 15 ani. Ceea ce ne interesează pe noi este apărarea sănătății publice, deci trebuie să se aplice principiul precauției și întreaga discuție. Asta vizează. Așadar, e nevoie de studii uh, noi în ceea ce privește glifosatul și celelalte substanțe care intră în formulă uh, și nu punem neapărat la îndoială studiile EFSA. E foarte important să se evalueze riscurile și uh, EFSA a fost obiectivă, dar eu cred că nu este suficient să se analizeze doar glifosatul, ci trebuie văzut și celelalte substanțe care intră în combinație uh, și văzute care sunt posibilele efecte de perturbare a glandelor endocrine. Sunt multe, prea multe cauze de îngrijorare ca să putem sprijini poziția Comisiei. Sub, sprijinim deci obiecția. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, doamna Reis. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul po- Pavel Poco, autor, când a spus că, din păcate, Parlamentul și Comisia noastră n-au doar o putere de orientare în acest sens. Dar vreau să vă spun în același timp că este un motiv în plus pentru care E esențial să ne spunem părerea și asta în mod repetat. Nu este pentru prima dată că vorbim despre acest subiect în Comisia Envi. Vreau să vă spun că sunt coraportare pe acest subiect, nu în numele grupului, ci în nume personal. Grupul meu uh, are o poziție divizată pe acest subiect. V-am spus deci motivele pentru care m-am implicat. Le-am enumerat de mai multe ori Cred că a fost spus deja că aici Comisia Europeană face exact ceea ce nu trebuie făcut pe acest dosar privind reînnoirea sau nu, sperăm, a glifozatului și anume uh, se arată părtinitoare pe un dosar unde ar fi trebuit să fie uh, obiective, să înțeleagă că este o controversă politică, mediatică. Uh, prin urmare, OMS și CIRC ne spun că glifozatul ar putea să fie cancerigen, experții EFSA, în schimb, ne spun că, fără îndoială, nu este cancerigen. Nu e prima dată, de altfel, nu e primul dosar în care știința nu este uh, suficient de clară și tranșantă, nu poate face acest lucru, dar, în schimb, comisia o face și încă într-un mod foarte categoric și atunci încep discuțiile. S-a spus de asemenea că substanța glifozat e mai puțin periculoasă decât uh, celelalte substanțe care sunt adăugate pentru a crea acest cocktail cancerigen. Avem 500 de astfel de substanțe suplimentare care trebuie avute în vedere. Comisia supune interzicerea peotaloaminei și invică principiul precauției. Practic e o glumă. Principiul de precauție pentru un Uh, o substanță adițională din 500? Nu cred că putem vorbi aici despre principiul precauției. Prin urmare, la argumentele pe care le-am auzit deja, aș mai adăuga două, trei aspecte politice. Știu că trebuie să fim uh, conciși. Nu se întâmplă des să vedem președinția care se confruntă cu comisia. Uh, în mod public pe un subiect. Nu e singura, de altfel, președinția neerlandeză. Există cinci state membre care se opun propunerii de renoire, deocamdată, sper să mai vină și altele, reprezintă 243 de milioane de cetățeni europeni. Iată de ce în comitetul de experți din martie ne-am spus că probabil nu o să ajungem la majoritatea calificată necesară și am amânat în mod prudent lucrurile pentru mai. Mă gândesc că așa o fi, s-o fi întâmplat. Nu știu dacă trebuie să spunem că trebuie refuzată în toate cazurile, dar eu sunt de părere că da. Există două rezoluții pe care le discutăm aici și am o întrebare uh, să spunem că se cere interzicerea glifozatului în iulie, dar nu asta trebuie să... Nu asta cerem noi. Cerem un nou text. Sunt punctele 1 și 2 prin care se cere comisiei să-și refacă temele, practic. Nu să facem noi asta în locul său. Și întrebăm de ce nu un nou calendar, de ce nu o eliminare treptată, de ce nu o perioadă de revizuire. Uh, lista acestor substanțe adiționale problematice, nu, nu, doar, unui, nu doar numele uneia. Vrem uh, să fim ascultați noi, experții din Germania, experții OMS, experții francezi. Mai sunt și alte lucruri spuse, dar văd că domnul președinte vrea să închei. Asta cerem deci și sper să ne auziți, pentru că eu cred că încă mai este posibil să uh, facem comisia să vadă care cea bună, care mi se pare că are o poziție destul de radicală pe subiect. Mulțumesc, Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele colegului Leinen, se scuză, nu poate să fie prezent pentru că e bolnav. Dar mi-am notat argumentele sale și uh, am să le prezint eu. Rog colegii să se gândească, să fim sinceri cu noi înșine. Uh, vorbim de faptul că este nevoie de studii independente, studii științifice. Sună foarte bine, dar uh, poate să fie vorba despre un studiu care poate să demonstreze fix contrariul. Și eu sunt supărat nu doar pe comisie, și pe Consiliu sunt destul de supărat. S-a spus deja că EFSA a subcontractat uh, proiectul de evaluare unui institut german și iată că uh, mă pune pe gândul faptul că poziția Germaniei nu concordă cu ce spune un institut fix din Germania. Și o să vă dau un exemplu care mie mi-a dat dureri de cap. Uh, am, s-a văzut că sunt uh, mari uh, rezidurile de glifosat în apa de băut. dar sunt și uh, o, reziduri de urină în apă și nici asta nu este în ordine. Deci, haideți să nu ducem lucrurile la extreme și să vedem care sunt efectele în practică. Trebuie găsite niște soluții care să țină cont de modul de aplicare în practică al acestei substanțe. Pentru că, până la urmă, problema nu este în a interzice substanța. Se poate interzice o substanță și a doua zi o să se găsească una nouă care să o înlocuiască. Se spune și că glifosatul are efecte um, nedorite asupra mediului. Și aș sublinia că în procesul decizional care tocmai are loc între Comisie și statele membre, ar trebui întâi și întâi să se finalizeze acest proces, să se ajungă la un rezultat. Și ar trebui să nu uh, se dea posibilitatea Consiliului să se abțină. Deci ar trebui ca uh, Consiliul să-și controleze o poziție clară. Mulțumesc, doamna Gerling, acum din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, este clar că există multe preocupări referitoare la glifozați. Unele le înțeleg, altele pur și simplu nu pot să le înțeleg, însă ce vreau să spun este că înțeleg preocuparea prezentată de domnul Pot. Cred că a prezentat foarte bine Uh, subiectul. Cred că unii dintre susținători uh, au exagerat, ceea ce nu face decât să facă rău cazului. Deci haideți totuși să păstrăm lucrurile proporționale cu situația. Pe mine mă preocupă rezoluția, nu pot sprijini pentru că este incorrectă, dar asta nu înseamnă că, după părerea mea, grupul nu este de părere că unele dintre aceste lucruri n-ar trebui analizate, dar m-am săturat să aud că EFSA și-a pierdut credibilitatea și nu mai putem asculta. Nu-mi place să mi se spune asta în mod repetat. EFSA a făcut o declarație care pare să uh, fie uh, în potriva dorinței din această sală, dar asta este în regulă. Acum că nu mai sunt însă de acord cu noi, uh, iată că își pierd credibilitatea, dar nu stau așa deloc lucrurile. EFSA are o treabă de făcut, au analizat substanța, au ajuns la această concluzie. Practic facem o comparație între mere și pere când comparăm IARC și EFSA, pentru că prima e, primul studiu se referă la substanțele adiționale. Asta este problema și nu înțeleg de ce rezoluția nu se poate concentra pe acest aspect și să poată fi atunci sprijinită de noi toți se merge mult prea departe și de aceea nu pot să sprijin. Punctul 1. Se spune că regulamentul nu garantează protecția necesară pentru sănătatea umană și animală, dar nu este deloc adevărat, nici vorba de așa ceva. Nici nu e adevărat că nu se aplică principiul precauției. Acest principiu nu este o chestie simplistă, uh, dacă este orice risc se interzice. Nu, este vorba despre abordare echilibrată, deci principiul precauției e aplicat. Și nici nu cred că ar trebui să spunem că depășește competențele de implementare a regulamentului. Cei care susțin rezoluția încearcă să uh, ocolească procedura convenită, unde se spune în mod efic- motiv că este vorba despre un act de implementare și concluzia trebuie să fie trasă de experți. Există experți care au discuții, știu, dar încă nu s-au pronunțat public, nu ne-au spus la ce concluzie au ajuns. De aceea, cererea către comisie să retragă acest regulament este exagerată și inutilă. Se cere să nu se renoiască aprobarea pentru glifosat și să stabilească un calendar clar, dar el există au spus că vor veni până în iulie cu un calendar referitor la aceste substanțe suplimentare. Deci asta există, nu trebuie să o mai cerem. La punctul 4 se cere... Com- Doamn, domnul președinte întrerupe. Cineva obiectează cu privire la timp, dar Bun, mulțumesc. Deci, se cere o revizuire independentă a clasificării glifosatului, dar și asta uh, s-a întâmplat. Nu cred că cei care au citit, semnat această rezoluție, au citit-o. Se cere Comisiei și Agenției EFSA să prezinte toate documentele științifice. Minunat, iată un lucru cu care eu sunt de acord. 6. Cere Comisiei să se bazeze să ceară analiza FAO, pe baza căror standarde însă nu este clar. Încă o dată, pur și simplu nu sunt de acord cu ce se spune aici. Aș vrea ca um, toate aceste idei să fie reformulate într-un mod mai sensibil, mai logic, pentru a putea să fim de acord, pentru că textul este absolut isteric în forma sa actuală și nu trebuie să fie susținut. Mulțumesc din partea grupului al ALDE domnului Tema. Um, allereerst om te zeggen dat uh, we hadden een discussie... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că în grupul ALDE am avut în această după-amiază o discuție, încă nu avem o poziție clară pentru sau împotriva acestei renoiri, Însă suntem de acord că decizia trebuie să se bazeze pe analize științifice și să nu devină o discuție de ordin politic în care să alegem ce ne convine nouă. Grupul ALDE cere Comisiei să facă un studiu atent și să răspundă la întrebările care vin din partea Comisiei ENVI. Aș vrea să fac și observație de ordin personal și anume Interzicerea glifosfatului poate să aibă un efect negativ, așa cum s-a spus. Sectorul agricol este cel mai mare utilizator de glifosat și sunt conștienți de această situație. Există preocupări în rândul cetățenilor legate de acest subiect. Din ce în ce mai mult agricultori și grădinari aplică principiul gestionării integrate a dăunătorilor, abordare pe care o susțin și eu și susținută și de grupul de acțiune creat de Comisia Europeană. Despre ce este vorba în această abordare integrată? Este vorba de utilizarea de pesticide în mod responsabil, de erbicide în mod responsabil și doar când nu sunt disponibile alte posibilități. Există modalități de a reduce în mod semnificativ utilizarea de erbicide și cred că acest lucru trebuie avut în vedere și analizat. Nu este vorba pur și simplu de interzicerea anumitor pesticide sau erbicide, pentru că agricultorii și grădinarii trebuie să aibă o plasă de siguranță Acum însă există o foarte mare presiune asupra lor. Trebuie să poată folosi metode și produse alternative care sunt adesea mai dăunătoare pentru pub- sănătatea publică. De exemplu, arderea buruienilor, care face rău mediului și unde se degajă toxine sau se, folosește, se folosesc toxine naturale care sunt mai dăunătoare pentru mediu și mai puțin eficiente Trebuie să luăm în considerare și efectul socioeconomic al acestei interziceri a glifosaților în Uniunea Europeană, pe când celelalte țări vor continua să utilizeze. Se distruge astfel potențialul de concurență. Mulțumesc, domnul Lise acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e o discuție dificilă, controversată, dar un punct uh, este pozitiv, zic eu. Comisia a propus ca talivominele să fie imediat uh, interzise și să se verifice în toate produsele existența substanței din 2012 intervine această uh, interdicție. Comisia nu era foarte convinsă că trebuie făcut ceva, dar iată că s-au înregistrat progrese. Aș vrea să spun că uh, Comisia a dat cumva semnalul negativ uh, că glifosatul ar fi nepericulos. Eu, unul ca medic, n-aș, n-aș face o astfel de afirmație. Trebuie să ne gândim foarte bine ce facem cu substanța aceasta. Dar să ne gândim în același timp uh, la, o, um, la un sistem de phasing out, la o scoatere treptată a utilizării acestui produs și la alternative care să nu fie atât de periculoase. Și ceea ce spunea astăzi domnul Hoitema uh, în ceea ce privește importurile. Așa nu o să ajungem la nicio îmbunătățire mm, dacă interzicem o substanță și lăsăm concurența să ne aducă alte substanțe. Dacă spunem da sau nu acestei rezoluții. Eu aș propune să discutăm mai intens despre posibile compromisuri. În primul rând să ținem cont de uh, termenul propus, 15 ani, să ne punem întrebarea cum se poate preciza mai bine uh, cum se pot preciza mai bine efectele substanțelor, substanței active și să vedem dacă se poate aplica o limitare la nivel european sau dacă se dă autorizația pe toate utilizările timp de 15 ani. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mulțumesc. E mereu așa la subiectele pe care le abordăm, nu? Trebuie să spunem da sau nu. Ă, dacă suntem pentru o interdicție imediată, atunci statele membre or să se abțină și în ceea ce privește țara mea, iată, Mm, în Consiliu s-a abținut, deci nu are o poziție. Dar în afară de chestiunile științifice, concrete, practic, ce a făcut Comisia? Că sunt semne foarte grave în Uniune în ceea ce privește substanța și trebuie văzut care sunt argumentele, care sunt studiile, bun, și cele ale EFSA uh, la care ne referim și uh, trebuie analizate produsele care conțin glifosat. Comisia s-a gândit că poate să treacă propunerea aceasta prin Parlament fără nicio problemă, dar Parlamentul are ca sarcină să controleze ce propune Comisia. Și uh, ce o să spunem la, în, în OMS, că s-au găsit rezidurile de substanță. Eu cred că modul în care procedează comisia trebuie să se schimbe și anume trebuie să ia aminte comisia la uh, argumente. Avem posibilitatea mâine să votăm da sau nu, deci să dăm un mesaj politic care să vizeze strict modul de a proceda al Comisiei. Mr. Faria. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegul din partea PPE-ului care a intervenit înaintea mea, e nevoie de o dezbatere, după părerea noastră, o dezbatere serioasă dacă vrem să ajungem la o decizie obiectivă. Asta ne lipsește. Subiectul, e adevărat, este unul complicat și va da naștere la polemici. În primul rând, trebuie să facem o diferențiere de, între pozițiile oamenilor de știință. Știm care este poziția EFSA, care a uh, analizat substanța activă. Organizația Mondială a Sănătății a evaluat sau a făcut o comparație între aceste, mm, această substanță și substanțele adiționale, dar rezultatele au fost diferite. EFSA a prezentat un rezultat în care spune acest produs nu este cancerigen, iar ce de altă parte mm, produsul este declarat a fi cancerigen. Prin urmare, pozițiile, iată că sunt destul de diferite. Analiza făcută de OMS conchide un lucru pe care îl cunoaștem cu toții. Însă aș vrea să știu un lucru. Noi suntem oameni, de, oameni politici, nu suntem oameni de știință. Trebuie să luăm o hotărâre și obiectivul nostru principal este să apărăm sănătatea oamenilor. Prin urmare, aici nu e vorba să hotărâm dacă interzicem folosirea unei substanțe sau nu. Trebuie să acționăm pe baza principiului precauție, adică trebuie să hotărâm dacă această substanță poate să fie utilizată și în spațiul comercial. Și pentru asta avem nevoie de mai multe date științifice concrete. Astăzi uh, știm și mai puține decât știam când am început această discuție, pentru că am auzit uh, diferit uh, oameni de știință care prezintă puncte de vedere absolut divergente. Deci înțelegem și mai puțin uh, cum stau lucrurile față de începutul discuției. La început am spus că va exista un studiu de impact amplu care trebuie să fie publicat înainte de a aproba această substanță. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, când a spus acest lucru, 100%. Vorbim despre o substanță care poate ar putea fi dăunătoare pentru sănătate, deci e nevoie de studii suplimentare. De altfel, este obligația noastră să încercăm să găsim o soluție care să fie cea mai bună posibil pentru sănătatea publică, cu mai multe informații și elemente concludente care să ne vină din partea comunității oamenilor de știință. Deocamdată însă nu avem aceste elemente și nu putem eh, cu conștiința curată să hotărâm într-un fel sau altul. Eu nu sunt capabil să hotărăsc deocamdată dacă trebuie să fie reautorizat produsul încă 15 ani. Dumneavoastră hotărâți dacă e corect. Ich darf mich erstmal bei den Mitgliedstaaten bedanken, die mit der kritischen Haltung des... Domnul Häusling, da, Vreau să mulțumesc totuși statelor membre pentru că prin acțiunea lor au oprit procedura comisiei. Pentru că, într-adevăr, o autorizare pe 15 ani este subiectul unei discuții foarte critice și ar fi mm, un adevărat scandal simplu fapt că propune Comisia așa ceva. Pentru că detaliat ce înseamnă acest lucru? Practic orice uh, fermier poate să uh, stropească recoltele cu substanța aceasta și mai târziu se duc, de exemplu, uh, cerealele la moară, după aceea la fabrica de pâine. Deci, e posibil ca orice fermier, chiar și cel care nu a mai avut astfel de substanțe pe mână, să aibă acces să cumpere uh, produsul și să-l folosească. Deci nu se poate chestia asta. Și uh, de ce se dorește utilizarea termenului maxim de 15 ani pentru autorizare, iar nu este clar. Trebuie spus că primim atât de multe reacții din partea cetățenilor speriați că chiar trebuie să discutăm în Parlament aceste chestiuni. Pe bună dreptate o facem. Și uh, apoi uh, evaluarea EFSA. Sunt până la urmă numeroase studii legate de biodiversitate și așa mai departe. Deci uh, de ce se utilizează studiul EFSA și nu altul. Haideți să vedem care sunt efectele asupra biodiversității. Se arată că se afectează grav biodiversitatea. Și nu este vorba de o substanță la care nu există alternativă. Sunt o grămadă de fermieri care fac agricultură organică, biologică și nu utilizează glifosatul, utilizează alte substanțe. Dar e adevărat că utilizarea uh, produselor cu glifosat este mai ieftină. și nu-i uh, vorba că ar avea alte avantaje substanța aceasta, deci nu că protejează uh, clima sau alte prostii de genul acesta. Sunt motive strict economice la mijloc. Este ieftin. Și orice fermier știe foarte bine cum să-și facă meseria și fără substanțele acestea. Sunt o grămadă de alte alternative la dispoziție. Deci, dacă nu putem opri în, la modul general autorizarea, trebuie să fim măcar foarte, foarte riguroși în ceea ce privește condițiile. Și o propoziție, o să mai spun, legată de procedură, de procedura de autorizare. Modul acesta netransparent de a acționa al Comisiei uh, uh, utilizează o, un studiu EFSA care nu este public. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Parniu. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Câteva cuvinte și din partea mea. Cred că este important ca aici, în cadrul Comisiei pentru Mediu, să ne reamintim de faptul că am obținut o primă victorie împotriva Monsanto, care de peste 30 de ani ne tot intoxică cu acest ierbicid, cu glifozatul Roundup, cum este el mai pe larg cunoscut. E important să reamintim acest lucru și să arătăm cu degetul, să-i spunem pe nume întreprinderii acesteia, Monsanto, fiindcă e vorba de o companie care de ani de zile și în Uniunea Europeană și în alte părți ale lumii face activități de lobbying deșanțate, fără niciun suport, fără niciun rost, cu excepția scopului de a face bani. Atunci când atacăm glifozatul sau Roundup, de fapt, atacăm logica însăși de a fi acestei întreprinderi Monsanto, fiindcă, după cum știți, Roundup reprezintă 40% din cifra sa de afaceri anuală. Deci, lovim Monsanto la rădăcină atunci când discutăm despre acest dosar, pentru că dezbaterea pe marginea acestui dosar poate să dea naștere la anumite atitudini politice care pot declanșa nu doar dezbateri politice, cum ar fi cazul în calitatea noastră de europarlamentari, ci și ar putea să ducă la promovarea anumitor interese economice. De aceea, dincolo de cele spuse de mai mulți colegi cu privire la riscurile pe care, fără să vrem, le suportăm de pe urma prezenței acestui ierbicid, care, să nu, ne, nu uităm, este răspândit în fiecare an în, în, într-un volum, într-o, într-o masă de 650.000 de tone. Și auzind cele spuse de domnul doctor Peter Lize, câtă vreme Organizația Mondială a Sănătății însăși ne spune că substanța aceasta este uh, cancerigenă. Avem semne de întrebare. Și mai vine și EFSA și vine și Comisia și ne spune că nu e adevărat, nu e cancerigen glifozatul. S-a realizat un studiu pe baza unor uh, laboratoare sponsorizate chiar de către acest sector industrial. Trebuie spus lucrul acesta. Apoi, avem 613 experți naționali care au participat la evaluarea aceasta, dar identitatea lor rămâne în umbră. Și nu se poate elimina suspiciunea că acești experți ar fi legați într-o formă sau alta de industria cu pricină. Și deci eu cred că aici este munca noastră la nivel politic și sarcina care ne revine la nivel politic. Nu trebuie să ne rușinăm să spunem lucrurilor pe nume și să numim aceste companii câtă vreme știm că există pericole asupra sănătății europenelor și a europenilor. De aceea am alături acestei obiecții. Thank you very much, Mr. Des. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu interes discute, discuția și în ultimii 20 de ani pot să vă spun că în activitatea mea agricolă n-am folosit glifosatul. Dar o parte din discuții nu, nu mi s-au părut foarte logice, totuși. Eu n-am nicio legătură cu Monsanto, dar uite, de 40 de ani încoace nu a existat o dezbatere legată de glifosat și acum imediat s-au încins spiritele. Și a început discuția exact când a făcut cererea de brevetare firma. Deci, mă întreb când uh, expiră brevetul Monsanto. Și toate argumentele care sunt înșirate aici uh, studiul Institutului German pentru evaluarea riscului apare uh, o poziție în studiul respectiv care spune că glifosatul este fix la fel de toxic ca și sarea de bucătărie. În Germania pe la 1900, speranța de viață era de 38, speranța medie de viață era de 38 de ani, fără să se fi folosit nu știu ce substanțe toxice. Deci nu cred că glifosatul este așa de periculos, că uite că speranța de viață crește. cunoașteți, știți că vin din Bavaria după modul în care vorbesc și pot să vă spun că acolo nu există astfel de uh, probe de reziduri. Se spunea că uh, o doză periculoasă de glifosat ar, uh, s-ar regăsi în sute de uh, mii de litri de bere. Eu n-am nicio teamă că mi s-ar găsi în urină urme de glifosat. Și eu ca agricultor nu prea reușesc să văd logica acestei dezbateri. discuția aceasta că ar exista un pericol de moarte legat de glifosat, mă întreb dacă uh, glifosatul este mai periculos decât alte substanțe care se folosesc pe scară largă. Eu unul am să votez împotriva acestei obiecții. Că văd că noi aici în Parlamentul European ne lăsăm influențați de tot felul de ONG-uri. Danke, Herr Vorsitzender. Viele Dinge sind ja jetzt schon Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Melior, eu aș spune că o să votez împotriva acestei rezoluții. În primul rând că avem uh, sarcina de a verifica uh, supozițiile și temerile și efectul perfid trebuie văzut uh, nu doar în ceea ce privește utilizarea glifosatului ca element toxic, ci trebuie, trebuie văzut și cum influențează el biodiversitatea în Europa atunci când importăm uh, furaje din state terțe, ne asumăm riscul că există uh, posibilitatea de a adus, aduce în Europa uh, substanțe toxice. Deci ar trebui să vedem cât de departe trebuie mers și să vedem uh, dacă nu mai vrem să avem astfel de substanțe. Voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, doamna Peric. Mulțumesc, domnule președinte, și în țările de jos se vorbește de aceste lucruri. În ce privește datele științifice de care dispunem, se vorbește foarte pe larg. Ministrul nostru, Van Dam, uh, spune chiar că sunt dezbateri prea ample pe tema aceasta. E un, uh, o substanță folosită pe larg și în horticultură și în agricultură și ani de zile ni s-a spus că utilizarea sa este perfect firească. Asta ne spune și ministrul nostru acum. Dar trebuie să avem în vedere ce ne spune și Comisia. La ultima ședință am discutat uh, despre acest subiect în Comisia pentru Agricultură și Comisarul pentru Agricultură ne-a spus că E cazul să avem încredere în EFSA. Am înființat EFSA tocmai pentru a ne oferi consultanțe și deci acțiunile noastre trebuie să se bazeze pe avizul EFSA. Ne-a spus foarte clar acest lucru domnul comisar. Deci trebuie să avem în vedere siguranța, datele științifice, dar și interesele de producție alimentară. Eu nu mai știu încotro o să-mi îndrept atenția la către care dintre aceste uh, Uh, dimensiuni. Ce se va întâmpla peste 15 ani nu putem prevedea. Termenul este prea lung pentru asta, de aceea aș avea rezerve și uh, în acest sens mă pronunț. Doamna Schaldemose, mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să Mă refer și eu la această propunere de prelungire a autorizației de către Comisie a glifozatului și înțeleg că EFSA și alte organisme internaționale au uh, tras concluzii foarte diferite în urma evaluării efectuate. Tocmai de aceea cred că avem toate motivele să ne mai gândim dacă e sau nu cazul să se prelungească autorizația. Poate că s-au folosit auto, uh, metodologii de uh, evaluare diferite. OMS a făcut o analiză a acestei substanțe împreună cu coformulanții, EFSA însă doar a substanței în mod izolat. Însă pe noi trebuie să ne intereseze sănătatea cetățenilor noștri, a grupurilor vulnerabile, a copiilor. Și tocmai de aceea eu sunt întru totul în favoarea realizării unui studiu mai aprofundat înaintea unei astfel de decizii. Nu putem să justificăm o prelungire cu 15 ani atâta vreme cât există suspiciuni cu privire la posibilul caracter cancerigen, cancerigen al acestei substanțe. Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca și mulți alți colegi care au intervenit astăzi și pe mine mă îngrijorează acest subiect al glifozatului, ținând seama de uh, analizele epidemiologice, de studiile epidemiologice folosite și realizate în 2014, s-a constatat o creștere a riscului de cancer. Un uh, linfom non-Hodgkin, o formă a acestui uh, cancer. Și deci este limpede că există un risc crescut de îmbolnăvire cu această maladie. Au existat peste 300 de cazuri luate în studiu, dar în detaliu n-au fost analizate decât 17. Organizația Internațională pentru Studierea Cancerului a clasificat această substanță ca fiind cancerigenă în 2013 și Organizația Mondială a Sănătății a emis o notificare prin care se propunea adăugarea glifozatului la substanțele considerate cancerigene. Prin urmare, rezultă de aici că subiectul trebuie tratat cu multă grijă. Există dovezi științifice care arată că este cazul să aplicăm principiul precauției și regret propunerea Comisiei de a prelungi cu 15 ani și de a reînnoi pentru 15 ani autorizarea. Se pare că ea nu se bazează pe toate argumentele pe care colegii mei le-au prezentat și pe, de care au vorbit și acum. Iar în ce privește cunoștințele cu privire la toxicitatea acestei substanțe, glifozatul nu a făcut obiectul unor cercetări îndeajuns de aprofundate. problemele pe care le poate cauza această substanță pot fi studiate numai pe o durată îndelungată. Prin urmare, trebuie să luăm foarte în serios orice uh, sugestie, orice indicație că lucrurile ar putea să, că această substanță ar putea fi dăunătoare. Trebuie de asemenea avută în vedere și legătura cu organismele modificate genetic. care au anumită toleranță față de glifozat. Pentru toate aceste motive, există tendința de a minimiza, se pare, uh, efectele nocive asupra sănătății ale acestei substanțe, lucru pe care eu nu-l pot accepta. Domnul Brannan, la 1 martie 2016, 645 de eurodeputați au acceptat următoarea, uh, următorul argument, și anume, trăim mai mulți, prin, mai mult oricum, prin urmare, nu e o problemă glifozatul. Păi asta înseamnă că nici cancerul și nicio altă boală nu mai este o problemă, pentru că noi cu toții trăim mai mult. Eu cred că trebuie să se declanșeze o anchetă imediat cu privire la ce conține apa din Bavaria, pentru că din ce spunea uh, eurodeputatul care a, a afirmat acest lucru și care provenea din Bavaria, rezultă că e o substanță tare periculoasă în apa din Bavaria. Voiam doar să se consemneze că eu susțin această moțiune și mă îngrijorează în mod deosebit informațiile cu privire la reziduurile din apă, sol, alimente, băuturi și organismul uman, laptele matern și urină reprezintă date extrem de îngrijorătoare, sunt reale, deci sunt semne serioase de întrebare și cred că ar trebui invocat principiul precauției cu mai multă seriozitate. Așa cum spuneau și alți colegi, disponibilitatea probelor științifice e fundamentală, iar cele datele de care dispunem deocamdată nu ne sunt de prea mare folos. Sunt extrem de îngrijorat și cu privire la uh, rezistența sporită a, uh, la glifozat a uh, plantelor dăunătoare. Deci, cred că uh, trebuie susținută moțiunea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum voi da cuvântul comisiei. Doamna Iulie, dacă este prezentă, iată, cred că aveți o mulțime de întrebări la care să răspundeți. Așa este. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a răspunde la toate aceste întrebări ale Comisiei ENVI pentru a oferi o serie de clarificări de asemenea pe marginea multora dintre subiectele menționate, fiindcă și Comisia recunoaște că glifozatul reprezintă o problemă, o îngrijorare, vedem asta din dezbaterile publice și de aceea și vrem să oferim explicațiile uh, pe marginea întregului proces cât mai bine cu putință. Aș porni de la a vă reaminti că noi, Comisia, în general, suntem aici în contextul cadrului legislativ. Regulamentul 1107 din 2009 privitor la Parlamentul, al Parlamentului European și al Comisiei, pe care Comisia este ținută să-l respecte. El ne oferă cadrul foarte limpede în care putem să acționăm în Cazul acesta al reînnoirii autorizației arată clar cum funcționează procesul de reautorizare a acestor substanțe. În baza dispozițiilor acestei, acestui act legislativ, noi considerăm că cadrul legislativ al Uniunii European, Europene și procesul de reglementare sunt robuste, solide, transparente și prezintă foarte clar în, se prezintă foarte clar în acest act legislativ și actorii cheie care sunt implicați. Aș reaminti că există în acest cadru de reglementare patru etape ale acestui proces de reautorizare și aș dori să uh, prezint încă o dată care sunt actorii principali implicați în fiecare dintre etapele procesului. Mai întâi, evaluarea substanței active, care se face de către statul membru raportor. S-a vorbit despre asta astăzi, în acest caz e vorba de Germania. În urma acestei etape vine revizuirea interpares de către EFSA și de către toate statele membre, la sfârșitul acestei uh, etape se adoptă de către EFSA un aviz. Așa s-a întâmplat și în acest caz. În cadrul acestui proces de evaluare interpares, pares, s-a ajuns la un acord între 27 din cele 28 de state membre, deci un acord extrem de larg între statele membre. Procesul de evaluare interpară se bazează pe orientări de reglementare, dar și pe literatura de specialitate și pe observațiile experților din toate statele membre, de la EFSA și din procesul de consultare publică cu privire la evaluarea statului membru raportor. Prin urmare, este un proces extrem de amplu și cuprinzător. În urma acestei etape, avizul EFSA ajunge la comisie și comisia ia spre analiză evaluarea de risc a EFSA și elaborează un proiect de decizie pentru refuzarea sau aprobarea reautorizării. În acest caz, Comisia a înaintat un proiect de decizie pentru reînnoirea autorizării pentru substanța aceasta, apoi Comisia discută cu experții din statele membre, experții pot vota, ca să fie limpede, nu s-a votat deocamdată, suntem doar în uh, etapa de dezbatere cu statele membre a proiectului de decizie. În acest document pot exista restrizare sau recomandări adresate statelor membre pentru utilizare. Și apoi vine al patra etapă, al patrulea uh, pas, în care statele membre au de jucat un rol mai special pentru că trebuie să analizeze coformulanții, deci toate elementele produsului respectiv și statele membre pot stabili condițiile de utilizare a, proiect, a produsului respectiv. Unele dintre utilizările produsului, deci, pot face obiectul unor restricții la nivelul statelor membre. De asemenea, statele membre pot lua anumite decizii cu privire la coformulanți, la utilizarea și combinarea acestora. Deci, în acest al patrulea pas, statului membru îi, îi revine responsabilitatea cu privire la utilizarea propriu-zisă a produsului ce a fost reautorizat. Prin urmare, așa cum arătam și mai devreme, principalii actori implicați, așa cum prevede legislația, sunt statele membre, experții din statele membre, EFSA și Comisia. În acest proces prevăzut în legislație. La reînnoirea autorizației pentru glifozat, întregul proces a început în 2012. În noiembrie 2015, EFSA a publicat concluziile, ceea ce arată, din punctul meu de vedere, că procesul a fost aprofundat. Și m-aș referi și la observațiile, la majoritatea observațiilor uh, din cadrul discuției acum. Aș porni de la evaluarea controversată a IARC, ce a fost publicată în martie 2015. Institutul pentru Cercetarea Cancerului. Înțeleg că s-a discutat și cu IARC și cu EFSA și uh, cu directorul său executiv chiar aici în cadrul acestei comisii. Atunci când s-a publicat evaluarea IARC a Institutului Internațional pentru Cercetarea Cancerului, deci în martie 2015, Comisia a extins mandatul EFSA pentru a se asigura că și EFSA ia în analiză informațiile care au stat la baza clasificării IARC și că ține seama în concluziile sale și că va ține seama EFSA în concluziile sale și de evaluarea IARC. EFSA așa a procedat și cu toate acestea nu a ajuns la aceleași concluzii ca IARC. Și cred că la momentul acesta ar fi important să nu uităm că Comisia are deplină încredere în proces, în EFSA, în munca experților științifici, dar și în proces în sensul său mai general, cu implicarea mai amplă și a statelor membre și în conceptul acesta de evaluare deschisă interpares. Aș dori de asemenea să aduc la cunoștința Comisiei că și în urma unui alt proces la nivel european, un dosar cu privire, de, cu privire la evaluarea uh, glifozatului a fost supus spre analiză și către ECA, Autoritatea Europeană pentru Substanțele Chimice, pentru a vedea care să fie clasificarea glifozatului. Și în cadrul acestei analize efectuate de către ECA va avea loc și o a doua analiză pentru a vedea dacă uh, glifozatul poate fi considerat cancerigen. Procesul de la ECA va fi de asemenea unul aprofundat, dar va dura mai mult timp și probabil că rezultatele sale le putem aștepta probabil spre sfârșitul anului 2017 sau începutul lui 2018. Până când se va încheia acest proces care e acum în curs, Comisia și-a asumat angajamentul clar de a revizui și de a aproba uh, produsele de protecție a plantelor în cazul în care uh, sau de, în baza eventualelor concluzii ale ECA. Deci vreau să arăt foarte limpede că în etapa aceasta și în baza dosarului înaintat către ECA nu există niciun fel de indicație cu privire la caracterul cancerigen al glifozatului, cel puțin la acest moment. privire la coformulanți și în legătură cu competența statelor membre referitoare la cei coformulanți inacceptabili. Există la anumite, în anumite state membre deja liste cu astfel de coformulanți inacceptabili. Ce a făcut Comisia, în lumina îngrijorărilor uh, exprimate de EFSA cu privire la unul dintre coformulanții aceștia, teloamina, Comisia a propus în propunerea sa de... Uh, uh, a, a, a inclus în propunerea sa a, uh, o propunere de interzicere a acestui coformulant. De asemenea, Comisia, împreună cu un grup de experți ai statelor membre și cu EFSA, lucrează la elaborarea unor criterii pentru identificarea în termen mai ampli a coformulanților inacceptabili. Este o muncă în curs și așteptăm o propunere pentru Comitetul Permanent cu privire la aceste criterii în al treilea trimestru al acestui an. Deci, în mod punctual cu privire la coformulanți, la conformulanții glifozatului, Comisia a ținut seama de problema teloaminei și lucrăm mai, uh, în, în mod mai amplu la problema aceasta a coformulanților. Referitor la uh, Problema transparenței, un alt subiect care a apărut uh, des în uh, această dezbatere. Astăzi în comisie, procesul, în special cel de revizuire interpares, este considerat un proces foarte transparent, iar legislația însă, își prevede clar care sunt aspectele și părțile din studiile științifice care trebuie făcute publice. și EFSA și Comisia sunt ținute de prevederile legislative care uh, au fost adoptate în 2009 de către colegiuitori cu un echilibru corect, considerat la vremea respectivă corect. Și atunci colegiuitorii s-au pus de acord asupra acestui echilibru, context în care există și informații care se fac publice și trebuie deci făcute publice, dar și informații care trebuie considerate confidențiale. Sumarul publicat, din punctul nostru de, de vedere, oferă suficiente detalii pentru o analiză independentă, așa cum a și demonstrat EFSA în cadrul unui eveniment recent organizat de către domnul Poci. Ca și dumneavoastră, știm că trebuie să existe date mai multe și domnul comisar Andriukaitis s-a angajat în acest sens și a făcut un apel la sectorul industrial să facă publice studii mm, în domeniu, ținând seama în special de interesul publicului pe marginea acestei substanțe anume. Au fost uh, câțiva deputați care ne-au uh, semnalat problema rezidurilor de glifozat. Ca lucrurile să fie limpede, controlul rezidurilor nu intră sub incidența oficiului pentru alimente și uh, pentru uh, problemele veterinare, ci intră în competența statelor membre, iar programele de monitorizare a rezidurilor sunt în prezent uh, făcute și studiile de resort sunt făcute acum publice de către EFSA. Analiza a peste 10.000 de eșantioane de alimente și produse alimentare care, pentru a se vedea dacă există urme de glifozat, a dat rezultate cât se poate de fiabile. Peste 93% din aceste eșantioane s-a constatat că nu conțin urme de reziduri depistabile. Numai 6% au prezentat astfel de reziduri depistabile, dar și acestea între limitele legale instituite uh, prin legislație. Și numai 0,17% dintre eșantioane au conținut uh, niveluri uh, depășite de urme de glifozat. Și depășirea limitelor legale, ca să fim foarte precis, nu înseamnă riscuri pentru sănătate pentru că limitele sunt mult mai stricte și mai scăzute decât ar fi strict necesar pentru a proteja sănătatea consumatorilor, dar a existat acest procent de eșantioane care nu s-a aflat în limitele legale. Au mai fost și întrebări cu privire la alternativele nechimice și gestionarea acestor teste. Este o chestiune asupra căreia Comisia s-a plecat cu toată atenția, a investit timp, resurse și chiar și fonduri prin intermediul programelor cadru de cercetare. Deci, investițiile în cercetare și inovare în domeniul protecției plantelor, în domeniul fitosanitar al sănătății plantelor, al gestionării factorilor nocivi a reprezentat peste 100 de milioane din cadrul uh, proiectului Cadru 7 pentru cercetare și va fi continuat uh, și în baza lui uh, Horizon 2020. Deci se lucrează la aceste alternative nechimice și se investesc, se investesc resurse deosebite. În general, în ceea ce privește solicitarea de a propune o nou text de decizie spuneam că procesul legat de această decizie este în continuă desfășurare. Uh, s-a discutat într-adevăr în uh, comitetul permanent, nu s-a votat, dar pentru moment continuă dezbaterea pe baza propunerii actuale, însă Comisia a cerut statelor membre să clarifice pozițiile și să ne transmită orice modificări pe care le consideră necesare, pe care doresc să le susțină, astfel încât să sprijine autorizarea, ă, continuarea autorizării glifosatului. Comisia a spus în același timp foarte clar că vrem sprijinul amplu, sprijinul larg al statelor membre în această chestiune. Într-adevăr, uh, Uh, proiectul de regulament se va discuta uh, la reuniunea Comitetului Permanent uh, ce va urma. Se vorbea astăzi despre principiul precauției. Spuneam mai înainte și spuneam că a fost un proces foarte detaliat, amănunțit al comisiei. Comisia se încrede întru totul în actorii participanți în statele membre, în autoritățile competente din statele membre, în uh, autoritățile de evaluare a riscului și avem încredere și în EFSA și, așa cum spuneam, în procesul uh, în sine, în general. Uh, așadar, în ceea ce privește potențiala renoirea a autorizației pentru glifosat, s-a desfășurat un proces foarte amplu și să spunem lucrurile, lucrurilor foarte clar. Comisia are deja uh, în vedere revizuirea deciziei ținând cont de raportul ECA, raportul Autorității Europene pentru Substanțele Chimice. Dacă se va dovedi prin acest raport că există vreun risc uh, de efecte cancerigene, Comisia va revizui respectiva autorizare a glifosatului. Și mai mult de atât, dacă apar dovezi care să pună sub semnul întrebare autorizarea, Comisia poate acționa în orice moment și poate interveni cu revizuirea, indiferent dacă termenul de renoire este de 15 ani sau mai scurt. Astfel, Cred eu că am acoperit toate sau multe dintre întrebări. Aș vrea, atunci când închei uh, alocuțiunea mea, să mă refer la problema încrederii în instituțiile europene și în procesul ca atare. Comisia consideră că urmând prevederile cadrului legislativ uh, agreat în comun, am făcut un uh, pas foarte important uh, și am urmat procedura așa cum este ea prevăzută, uh, implicând organismele și agențiile științifice care au mandat uh, prin legislația UE, astfel menținându-ne uh, Uh, încrederea atât în avizul științific al EFSA, cât și în capabilitatea autorităților competente din statele membre. Considerăm că există suficient fond și fondul acesta este suficient de amănunțit pentru a ne menține încrederea uh, în EFSA și pentru a nu pune sub semnul întrebării uh, EFSA ca element esențial al sistemului. Și închei aici intervenția și vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, mulțumesc. Pentru că este foarte scurt timpul care ne-a mai rămas, nu am să mai reacționez la cele spuse. Uh, gândiți-vă la ce spunea domnul uh, Des uh, care uh, spunea ceva foarte departe de realitate și care nu ne permite să stăm cu mâinile în sân. Îmi pare foarte rău că domnul Des nu mai este prezent, uh, dar sper că cineva din PPE va transmite acest mesaj. Trecem imediat la următorul uh, punct de pe ordinea de zi și anume discutarea în ceea ce, eh, discuția în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, eh, cu accent special eh, pe observațiile Comitetului CRDP. Și dau cuvântul doamnei Childers. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor uh, coraportori pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în redactarea acestui document uh, și vreau să mulțumesc și secretariatului și colegilor pentru faptul că au uh, ținut cont de termenele foarte stricte. Până în anul 2010 trebuia pusă în aplicare convenția de care vorbim pentru a se recunoaște dreptul la uh, tratament egal și participare egală în societatea persoanelor cu handicap, utilizându-se orice instrumente, inclusiv convenția de care discutăm astăzi. Dar, în practică, persoanele cu handicap, domnul președinte intervine, vă rugăm să nu mai vorbiți în sală, cine are ceva de discutat să iasă afară. Uh, în practică persoanele cu handicap o, se confruntă cu multe dificultăți și bariere și nu se pot bucura de drepturi în mod deplin. Părțile semnatare la convenție au um, fost reliefate în raportul Comisiei din 2015 în ceea ce privește punerea în aplicare, de la publicarea observațiilor uh, cu caracter de concluzii, uh, se uh, așteaptă răspunsul oficial al Comisiei Executive și de aceea este foarte importantă contribuția Comisiei ENVI în ceea ce privește preocupările legate de accesul acestor persoane uh, și uh, serviciile de sănătate de care se bucură. este poate uh, starea de sănătate a acestor persoane, poate că este ehm, defavorizată, dar nu trebuie să fie impactată de alte obstacole din exterior și să nu apară mai, mult, mai multe dificultăți în viața lor. Femeile cu handicap uh, sunt, uh, statistic vorbind, într-o stare de sănătate mai proastă uh, și în grupurile de migranți starea de sănătate este de dreptul critică. Sunt diferențe esențiale în numărul de uh, cazuri de um, boli raportate uh, și, în general, la persoanele cu handicap din întreaga populație atunci când comparăm aceste servicii uh, oferite celor cu dizabilități față de persoanele uh, fără handicap, vedem că sunt o serie de discrepanțe. Și, de asemenea, uh, serviciile specifice de îngrijire depind și de alte dimensiuni. Și persoanele acestea în mod nejustificat este posibil să fie lipsite de posibilitatea de a face o alegere în ceea ce privește tratamentul medical. Dar dizabilitatea nu trebuie să fie o garanție pentru un tratament uh, medical la care nu se consimte femeile cu dizabilități sunt expuse uh, încălcărilor uh, drepturilor privind egalitatea de gen, uh, sunt uh, mai expuse la uh, riscul uh, discriminării și sterilizarea și alte practici din, de acest gen trebuie să facă obiectul consimțământului ele trebuie să beneficieze de uh, servicii medicale de uh, aceeași calitate uh, în domeniul reproducerii. Este foarte mic gradul de conștientizare a acestor chestiuni și acest lucru ar trebui remediat prin orientări ale UE și prin garantarea accesului la informații pentru toate persoanele într-un format specific adecvat pentru ca persoanele cu handicap să nu sufere de discriminări. Statele membre trebuie să fie pregătite să suporte anumite costuri care să răspundă la nevoile acestor persoane. Potențialul uh, mijloacelor electronice poate să contribuie la accesul la sănătate al acestor persoane și acesta este spiritul prin care trebuie să combatem discriminarea. Dacă dăm atenție deosebită uh, discriminărilor cu care se confruntă uh, această categorie de persoane, vom vedea că, de fapt, cu toții ne putem confrunta cu vulnerabilități și cu uh, boli și uh, aștept cu nerăbdare contribuția colegilor. Domnul președinte, mulțumesc. Îi dau domnului Covacev cuvântul de la PPE. Mulțumesc. Am să încep prin a mulțumi doamnei Cildes, doamnei raportor, pentru textul excelent Textul este foarte echilibrat, acoperă punctele principale și reprezintă o bază foarte bună pentru dezbatere. Am să încerc foarte succint să subliniez uh, uh, elementele pe care cred eu că le putem include. Datele statistice sugerează clar că persoanele cu dizabilități se confruntă sistematic cu bariere legate de accesul la sănătate și acest lucru arată că există inegalități de acces și un efect negativ asupra persoanelor cu dizabilități uh, în privința incluziunii și trată, tratamentului egal. Trebuie să subliniem faptul că persoanele cu handicap au dreptul la acces egal la servicii de sănătate, inclusiv la serviciile de promovare și de prevenire. Cred că este foarte important acest lucru fondurile structurale UE ar trebui să fie folosite mai țintit și în manieră complementară uh, cu măsurile naționale ca fiind un instrument pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu handicap. Sunt măsuri care trebuie să fie luate la nivelul statelor membre care să utilizeze în mod adecvat fondurile, astfel încât să îmbunătățească accesul acestor persoane la serviciile de sănătate. Uniunea poate să susțină statele membre în stabilirea și aplicarea standardelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități exercițiul uh, de revizuire și de punere în aplicare a directivei uh, privind sănătatea trebuie să țină cont de uh, utilizarea drepturilor uh, persoanelor cu handicap. Dacă persoanele pot să facă uz de drepturile consfințite uh, și Uh, în ceea ce privește tratamentele în străinătate. Statele membre nu au fost uh, consultate suficient în ceea ce privește uh, exercițiul de revizuire și noi considerăm că ele trebuie să se implice într totul pe viitor. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult! deși sunt un pic uh, isteric acum uh, pentru că sunt în criză de timp, <laughs> vă dau cuvântul, uh, doamna Gerling. Nu am multe de adăugat față de cele spuse de doamna raportor și de PPE. Vreau doar să-i mulțumesc pentru uh, text. Noi o să adăugăm într-un domeniu uh, ceva și anume procedurile. În raport apare, de exemplu, principiul accesibilității uh, la um, um, acordul uh, în cunoștință de cauză. Dar nu e vorba doar de mențiunea fapt, acestui drept uh, pentru persoanele cu handicap. Trebuie să ne asigurăm că există procedurile care garantează accesul acestora. Mulțumesc, domnul Faria, pentru alte. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportor, pentru munca excelentă făcută pe acest aviz drepturile persoanelor cu handicap, reafirmarea acestor drepturi, practic reafirmă drepturile generale ale omului. Dar este nevoie și de adaptări astfel încât să își poată exercita drepturile persoanele cu handicap. Ratificarea de către UE acestei convenții este un pas pozitiv care vine să consolideze sprijinul UE pentru articolele 21 și 26 din uh, documentul privind drepturile fundamentale, astfel încât uh, persoanele să-și exercite pe deplin drepturile în societate. Vreau să o felicit pe doamna Cildes pentru acest proiect de aviz uh, și să subliniez faptul că pentru perioada de programare 2014-2020 există sume stabilite pentru persoanele cu handicap și fondurile trebuie utilizate adecvat pentru a promova obiectivele convenției. Trebuie să facem trimitere explicită la nevoia de a sprijini copiii și tinerii cu dizabilități, astfel încât să le promovăm incluziunea, să stabilim mecanisme specifice pentru sprijinul în cadrul familiei și comunității și, în același timp, să creștem gradul de conștientizare, să combatem stereotipurile legate de Uh, dizabilitățile psihosociale la copii și tineri. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în ceea ce privește instruirea profesională în sprijinul persoanelor cu astfel de dizabilități. Localizatorul mobil uh, avansat ar trebui să fie un instrument care să fie accesibil în tot UE, tuturor persoanelor cu dizabilități. Și sistemele de management al riscului și al dezastrelor trebuie și ele uh, incluse Iar în ceea ce privește acordul în cunoștință de cauză, da, este un element foarte important. Accesul persoanelor cu handicap la produse și aceasta este o dimensiune importantă în domeniul produselor și serviciilor în sănătate. Acolo trebuie luate mai bine în calcul nevoile persoanelor cu handicap și trebuie să ținem cont și de raportul costuri-beneficii. garantând în continuare accesul persoanelor cu handicap. Eu sunt dispus să lucrez în continuare cu colegii pe acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. De obicei, trebuie să dăm cuvântul mai multor colegi. Haideți să încercăm să facem asta acum. O să am o intervenție scurtă, pentru că știu că nu este mult timp și colegii mei au atins multe puncte deja. Aș vrea să mulțumesc, doamnei raportor, pentru această propunere. Știu că este un subiect foarte sensibil din punct de vedere social și amendamentele vor continua să scoată în evidență aspectul social. Aș vrea să subliniez uh, importanța punctului 4. După părerea mea, în calitate de comisie, ar trebui să subliniem legătura dintre disponibilitate, accesibilitate, calitate și costuri, pentru că cei cu disabilități um, au costuri foarte mari și disponibilitatea uh, și accesibilitatea serviciilor medicale ar trebui să reflecte acest lucru. Pentru persoanele cu disabilități ar trebui să existe servicii medicale gratuite pentru a le reflecta situația și trebuie să fie astfel uh, creată încât să răspundă nevoilor lor, care sunt speciale. Trebuie să luăm în considerare nevoile și posibilitățile acestora și mă bucur că acest lucru a fost prezentat în proiectul de text și aștept să văd amendamentele. Cred că este un punct de pornire bun pentru întreg Parlamentul. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul, doamna Ronano din partea NF. Mulțumesc, domnule președinte. Aici avem două observații. În primul rând, observația conform care există o legătură între handicap și prostă sănătate este o tautologie inutilă, zic eu, care mm, este generată de textul uh, prea lung. Trebuie să fim clar, concis și atunci vom fi mai ușor de înțeles. Pe de altă parte, dacă dificultățile de acces la servicii medicale pentru persoanele cu handicap sunt o realitate, e excesiv să vorbești despre um, blocarea serviciilor, pentru că asta ar însemna o acțiune premeditată. De asemenea, cred că este deplasat și contraproductiv să spunem toate aceste aspecte pe care le spunem pe un subiect așa de sensibil. În ceea ce privește accesul la îngrijiri, eu cred că trebuie să folosim termenul de aranjamente rezonabile, care să nu implice constrângere absolute în cazul aranjamentelor cum, care ar avea costuri ce ar putea pune în pericol o întreprindere. În ceea ce privește punct, îngrijirile transfrontaliere, cred că ar trebui să fie abordate centre centrele naționale existente care ar putea furniza informații necesare tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap. Nu putem crede că potențialul medicinei la distanță va fi exploatat la maxim de comisie. Prin urmare, trebuie să susținem actorii în domeniul inovației și nu să ne punem în locul lor. Mulțumesc! Thank you so much. And now, uh, floor for Commission. Comisia are cuvânt. Nobody from the commission is here? Ah, yes. Please, floor is yours now. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În intervenția noastră vrem să subliniem niște aspecte. În primul rând, angajamentul Comisiei față de punerea în aplicare are observațiilor Comisiei ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu disabilități și vrem să mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru proiectul de aviz și pentru faptul că ați adus în discuție importanța, importanța accesului egal la servicii de sănătate pentru persoane cu disabilități, în concordanță cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu disabilități. Mulțumesc! Uh, mulțumesc și acum, doamna raportor, cel dacă vreți să adăugați ceva. Mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Nu o să mai spun multe, pentru că intervențiile dumneavoastră au fost destul de utile, foarte utile și nu mai avem timp. Mulțumesc pentru intervenție și mulțumesc și comisiei. Aș vrea să răspund doamnei Dornano a spus că vorbim despre bariere în calea accesului uh, ca fiind uh, plasate acolo în mod premeditat, deliberat. Nu știu cum să obiectez la această idee, pentru că, da, nu e vorba de o plasare deliberată în sensul unei conspirații, dar se întâmplă și aceste lucruri trebuie să fie abordate ca atare. Mulțumesc! Mulțumim. Acum, în ceea ce privește calendarul, avem termenul pentru amendamente 23 martie la orele 12, uh, votul în Comisia MVIN 26 aprilie, în Comisia Employment pe 30 mai și în plenar este planificat pentru iulie anul acesta. Mulțumesc și ne revedem mâine dimineața la 9 pentru voturi.